Seduta e Bună dimineața! Reluăm uh, reuniunea plenară. Primul punct pe ordinea de zi este întrebarea orală, întrebarea cu solicitarea de răspuns oral adresată Comisiei um, în legătură cu regula bagajului unic impusă de anumite linii aeriene. Are cuvântul autorul, domnul Brian Simpson, 5 minute, vă rog. Bună dimineața, doamnă președinte. E bine să începem pentru că <laughs> nici comisia n-a venit încă. <laughs> Așa că poate. Bun, oricum, uh, întrebarea orală este cunoscută, dar acum susește uh, reprezentantul comisiei. Of the din partea Comisiei pentru Transport și Turism am uh, adresat Comisiei această întrebare privitoare la regula bagajului unic impusă de anumite linii aeriene. Comisia de Transporturi a Parlamentului crede că e nevoie să se întreprindă acțiuni pentru a corecta această incoerența și lipsa de transparență care adesea creează probleme uh, publicului călător pe liniile aeriene. A fost uh, o practică standard pentru un număr de ani ca pasagerilor să le fie îngăduit să uh, ia la bordul aeronavelor um, cumpărăturile fără taxe și introducerea de taxe pentru aceste cumpărături și taxe pentru bagaje suplimentare ca laptopuri a fost uh, cauza întrebării mele. În anumite aeroporturi și an, cu anumite linii aeriene, o sticlă de whisky uh, a fost taxată și în altele nu. Dar a fost o chestiune de noroc, practic, câteodată. Și a, așadar există incoerențe, există această lipsă de transparență și tocmai această lipsă de uh, coerență ne îngrijorează pe noi cei din Comisia de Transporturi. Ehm, există credința că unele linii aeriene ehm, pur și simplu ignoră liniile directoare OACI pentru că doresc ehm, să se, gândește, să se gândească doar la câștig și uh, nu interesează practic efectele negative asupra pasagerilor. Uh, eu uh, înțeleg că trebuie respectate regulile bagajelor la bord și înțeleg că există și un element comercial aici și pentru linii aeriene și pentru aeroporturi. Însă mă îngrijorează că în ultimii ani anumite linii aeriene ă, taxează orice și altele nu o fac. Și aici aș ă, cere Comisiei să acționeze ca publicul să dispună de transparență de plină și să se elimine problema aceasta a taxelor suplimentare care afectează liniile aeriene europene și cauzează uh, mulți nervi în rândurile pasagerilor care au sentimentul că pur și simplu sunt jefuiți. Mulțumesc, uh, uh doamnă președintă. Mulțumesc, domnule Simpson, și acum domnul comisar de Gucht are cuvântul. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, bună dimineața! După cum a subliniat și președintele Comisiei TRAN în întrebarea sa, Comisia e conștientă de faptul că bagajul de mână e uh, supus anumitor reguli care variază foarte mult de la o linie aeriană la cealaltă și chiar și în cadrul aceleiași linii aeriene uh, aplicarea normelor variază. Acest lucru e rezultatul diversității serviciilor uh, care sunt la dispoziția uh, Uh, cetățenilor pe o piață competitivă. Libertatea de a stabili uh, prețurile biletelor este o condiție sine qua non pe piața unică. Adesea, prețurile scad în beneficiul consumatorilor și în beneficiul uh, întreprinderilor. Uh, Liniile aeriene sunt libere să stipuleze propriile termene și condiții, dar acest lucru trebuie să se întâmple transparent și în conformitate cu legislația europeană. E vorba de um, 1001 pe 2008, 2008 pe 2008 și celelalte acte normative din 2002 cu privire la răspunderea liniilor aeriene în cazul în care sunt accidente și cu privire la securitate. Dacă piața funcționează și dacă informațiile sunt transparente, atunci acest lucru ar putea deveni un criteriu uh, când se alege o companie în, favoarea, uh, în defavoarea alteia. Când e vorba de drepturile pasagerilor, aceștia trebuie să știe care sunt condițiile în care pot să aibă un bagaj de mână în uh, conformitate cu legislația și aliniat perfect transparenței. Pentru asta e nevoie ca liniile aeriene să ofere mai bune informații pasagerilor, pentru că deocamdată există o lipsă de consistență. Altă manieră în care putem proceda se referă la mai bună implementare a legislației existente. Practic, această chestiune a politicii cu privire la bagajul de mână poate fi încadrată foarte bine în drepturile pasagerilor, un act normativ pe care îl vom examina pe mai departe. Noi considerăm că politica singurului bagaj de mână afectează interesul retailerilor și interesul aeroportuar și credem că relațiile comerciale trebuie să fie unele reglementate între linii aeriene și aeroport sau între linii aeriene și pasageri cu condiția ca aceștia să nu uh, pună în pericol securitatea și normele în vigoare în acest domeniu. Mulțumesc, spune președinta și acum în numele grupurilor politice, în numele PPE, domnul Bach, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule comisar, din ce în ce mai mult primim plângeri din partea cetățenilor europeni care spun că regulile se aplică aleatoriu și restrictiv în ceea ce privește bagajul unic de mână. Faptul că lipsesc definiții clare și fără echivoc în ceea ce privește bagajul de mână a făcut să existe o lacună juridică în ceea ce privește uh, situația la diferitele linii aeriene, situație de care liniile aeriene profită pentru ca prin practici neortodoxe să fure practic banii din buzunarul pasagerilor. Personalul de la sol face tot posibilul pentru ca pasagerii să plătească la sfârșit pentru ceea ce cumpără în aeroport sau pentru laptop sau să le lase în aeroport dacă nu plătesc. E nevoie la nivel european de reguli clare în ceea ce privește bagajul de mână. Am și eu un raport în ceea ce privește drepturile pasagerilor și acolo am făcut trimitere uh, la acest aspect. Am uh, somat comisia să uh, facă niște reguli unitare pentru bagajul de mână în așa fel încât pasagerii să nu mai sufere din cauza acestei practici restrictive. În același context, doresc să vă atrag atenția asupra faptului că um, în ceea ce privește pe muzicanții, profe, muzicienii profesioniști, mă scuzați, aceștia au mari probleme când trebuie să-și ia instrumentele cu ei la bord. Și vreau să vă spun că există un act normativ din anul 2004 și a sosit momentul să uh, îl reexaminăm în așa fel încât să nu trebuiască iarăși ca um, chestiunea să fie stabilită la CEJ, ci să facem noi ca un act normativ uh, să rezolve problema într-o măsură eficientă. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele SND, domnul El Cadraui, două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi, domnule comisar. Grupul meu, în mod limpede, sprijină moțiunea Comisiei TRAN. În 2012 au fost, au fost elaborate trei rapoarte prin care cerem uh, încetarea acestor practici și restricțiilor impuse de unele companii aeriene în ceea ce privește bagajele de mână. Este vorba de practici comerciale care sunt diferite de la o companie aeriană la alta în funcție de locul unde te afli. Uneori sfera de aplicare este mai mică, uneori mai mare. Uh, ar trebui, și prețurile diferă. Ar trebui să, să avem un nivel de transparență armonizat pentru pasageri și uh, la nivelul uh, locurilor, de, locurilor de muncă din aeroporturi. Fiindcă este neplăcut uh, dacă atât de multe bagaje trebuie predate înainte de îmbarcare. Trebuie să spunem foarte clar că uh, controlul bagajelor trebuie să se facă la momentul uh, check-in-ului. Și ar trebui uh, mai mult uh, să existe posibilitatea bagaj, bagajului de mână în momentul în care se cumpără lucruri de la duty free în anumite condiții sau, sau unele lucruri cum ar fi o haină sau alte altele esențiale. Ar trebui să avem niște reguli generale la nivel european și să, să stipulăm foarte clar derogările și cerințele minime. Astfel vom, vom pune capăt uh, multor neplăceri. Sistemul trebuie să fie echitabil și aplicat uh, la fel pe teritoriul european. Oamenii ar trebui să poată să ia cu ei în bagajul de mână lucruri ușoare, mici. Și ar trebui să existe servicii care să ușureze călătoria din partea companiilor. Dacă, de pildă, se vând lucruri la duty free, atunci să nu le punem piedici în momentul în care îndemnăm să le cumpere. Mulțumim, mulțumim de la ALDE, domnul Elward, două minute.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 Câteodată regulile nu sunt aceleași pentru zborul dus ca pentru cel întors. Și asta creează multe probleme pasagerilor, eh, dificultăți eh, pentru trafic și eh, afectează și prețurile în magazinele din aeroporturi. Sunt o mulțime de povești de pasageri care nu au putut să se îmbarce cu toate bagajele Uh, din cauza unor restricții de-a dreptul ridicole. Și se aude și de faptul că personalul uh, primește niște bonusuri dacă impune niște taxe suplimentare. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Asta înseamnă, cred eu, o încălcare a drepturilor uh, liberei concurențe. Trebuie să utilizăm bunul simț în legătură cu ceea ce înseamnă un bagaj rezonabil de luat în avion dar uh, liniile aeriene nu totdeauna utilizează bun, bunul simț. Avem nevoie de măsuri pentru a armoniza practicile comerciale. Uh, trebuie ca pasagerii să poată să se îmbarce cu o cantitate, să spun așa, rezonabilă de bagaj de mână. Uh, din păcate se vorbește mult că se va rezolva situația, dar nu se rezolvă uh, încă Pasagerii trebuie să fie foarte conștienți de drepturile lor și acestea trebuie să le se și respecte. Mulțumesc. Grație. Mulțumesc. Acum cuvântul doamna Lichtenberger, un minut și jumătate din partea liberalilor. Mulțumesc, domnule comisar. Practica foarte diferențiată la liniile aeriene în ceea ce privește bagajul de mână este o chestiune care Uh, fragmentează concurența într-un mod flagrant, mai ales uh, dacă permitem în continuare lucrurile să rămână așa, așa cum a sugerat în răspuns. Asta e mai ales valabil în ceea ce privește liniile low cost. Pentru pasageri, acest lucru este foarte neplăcut, este o parte neplăcută a călătoriei. Pentru că, până la urmă, uh, îmbarcarea este o corvoadă, de la control de securitate până la verificarea bagajului de mână. Liniile aeriene nu pot să facă ceea ce vor. Există drepturi ale pasagerilor care trebuie implementate odată pentru totdeauna, definitiv. Nu putem constant să îi tot trimitem pe pasageri la CEJ ca să se schimbe ceva. O problemă extrem de dificilă o reprezintă instrumentele muzicale, precum și computerele, um, laptopurile și uh, gențile de damă, pentru că și acestea sunt, uh, trebuie plătite sau sunt verificate. Răspunsul dumneavoastră, domnule comisar, este profund nesatisfăcător de fapt, pasagerul de multe ori nu mai poate să aleagă o linie aeriană pentru că uh, împărțirea cotelor de piață uh, vizează în special uh, liniile regionale. Doar între capitale mai are pasagerul posibilitatea să aleagă alte legături. Și e clar că lucrurile nu pot continua așa. În uh, transportul aerian, piața liberă trebuie uh, să uh, fie perfect interconectată cu libera alegere, dar vedem că acest lucru a dispărut complet, mai ales în plan regional. Domnule comisar, dacă e vorba de competitivitate, ne sunteți dator să faceți ceva împotriva celor linii aeriene care nu uh, dau doi bani pe drepturile pasagerilor. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele ECR, domnul Vlasac, un minut. Žena, pane předsedkyně, dámy a pánové. Cestování... Domnul președinte, domnilor și domnilor, călătoritul uh, de sărbători, de în vacanță, mă scuzați, poate să fie o problemă, fiindcă există reguli și proceduri care îngreunează lucrurile. Regulile sunt prea complicate în ceea ce privește dimensiunea și conținutul uh, bagajului de mână. Uneori, liniile aeriene permit uh, bagaj de mână gratuit până la o anumită dimensiune, dar apoi în aeroporturi regulile uh, diferă și când faci check-in-ul se aplică unele taxe. Ar trebui să reglementăm acest domeniu și să obligăm companiile aeriene să-și armonizeze regulile. Nimic nu e gratuit în transportul aerian clienții au uh, libertate de alegere între companiile aeriene. Uneori uh, plătesc o taxă. Dar trebuie să fie foarte atenți la condițiile de transport, fiindcă companiile low cost oferă reduceri, prețuri reduse, dar uh, și mai puține servicii. Deci este vorba despre o relație comercială între pasageri și compania de transport. Iar noi ar trebui să ne implicăm cât mai puțin, pentru că, după cum știm, regulamentele aduc cu sine costuri suplimentare pentru companii, ceea ce se reflectă și în prețul biletelor, lucru care ar trebui uh, să dorim a fi evitat. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Din partea GUE, domnul Murphy, un minut. Thank you, President. Uh, it is a commercial relationship. Mulțumesc. Există o relație comercială între pasageri și liniile aeriene, dar nu este una pe picior de egalitate cum spunea și un antevorbitor al meu, mulți pasageri până la urmă nu au de ales uh, și știm că multe linii aeriene utilizează această regulă a unui singur bagaj, nu în interesul siguranței pasagerilor și al confortului acestora, ci ca un simplu mod de aș uh, spori câștigurile forțând pasagerii să plătească taxe exagerate pentru bagajele de cală. Sigur că e nevoie de un uh, sistem unificat, dar știm de asemenea că e doar uh, una din multele practici de mm, legea junglei a linilor aeriene din care, din păcate, se detașează Ryanair care nici măcar în uh, site-urile uh, de pe internet uh, nu oferă informații clare. E vorba doar de lăcomie capitalistă și încercarea de a obține profitul cu orice preț. Asta se vede și cum sunt tratați lucrătorii linii aeriene Airlines, pardon, Ryanair. Am o întrebare pentru domnul comisar. Își va respecta promisiunea de a uh, fi respectate drepturile sindicale sau măcar va face guvernul irlandez să respecte uh, promisiunile asumate în apărarea lucrătorilor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Dantin, un minut și jumătate. Doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi, restrângerea numărului de bagaje, de bagaje de mână nu este o politică comercială. Este o politică comercială, mă scuzați, ca altele și astfel se fac unele alegeri de, din partea călătorilor de a, de a face cumpărături în avion și nu în aeroporturi. Măsura restricționării bagajelor aduce atingere libertății călătorilor. Alegerile sunt îngreunate, precum și cumpărăturile în aeroporturi, dar aceste măsuri au efect asupra aeroporturilor, mai ales a celor de mici dimensiuni, unde problema aceasta capătă proporții. Iar uh, aceste companii aeriene au um, politici comerciale care sunt dăunătoare aeroporturilor, fiindcă în momentul în care un aeroport nu are decât zboruri low cost, atunci există pericolul unei dependențe financiare con- vom condamna aeroporturile să accepte toate, toate condițiile companiilor aeriene, chiar în detrimentul pasagerilor. Îmi dau seama că apariția low costurilor uh, a um, hotărât soarta unor aeroporturi, mai ales regionale, dar trebuie să ne asigurăm că această înțelegere reciprocă nu duce la un abuz de poziție dominantă. Această politică a bagajului de mână unic uh, aduce probleme de concurență între companiile aeriene, iar pericolul ar fi ca companiile, pentru a fi pe un teren echitabil, să aplice regula bagajului de mână unic. Trebuie ca produsele din duty free să nu poată fi considerate ca bagaj de mână, fiind, uh, iar acest lucru ne-ar permite să uh, soluționăm o parte a problemei. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Alexander. Mulțumesc uh, Înțeleg și eu că este un caz de libertate comercială prost înțeleasă. Necesitatea e respectarea drepturilor pasagerilor care se găsesc într-o situație confuză din cauza lipsei de claritate, lipsei de informații, dificultatea de a se da curs uh, reclamațiilor lor, uh, comiterea de abuzuri, inclusiv de mare parte în personalul unor companii Eh, bine, și personalul trebuie spus că se află sub presiunea companiilor și practic eh, se comportă foarte rău cu pasagerii, nu le oferă informații. Până la urmă și pasagerii sunt tratați ca niște bagaje. După cum doar s-a spus domnule comisar, există informații contradictorii și atunci bineînțeles, avem nevoie de reguli clare și omogene. Se invocă securitatea din partea companiilor pentru a continua cu abuzurile și atunci necesităm din partea Comisiei o acțiune pentru a uniformiza regulile pentru a fi protejate drepturile pasagerilor. Mulțumesc! Doamnă președinte, domnule comisar, clientul este stăpânul nostru, nu vaca de mulți bani a liniilor aeriene. Pentru că, până la urmă, noi nu avem economie de piață în ceea ce privește transportul aerian, ci avem o economie socialistă planificată, pentru că liniile aeriene, ă, practic, primesc 30 de miliarde de euro de la contribuabil anual, nu au taxă pe cherosen și nu plătesc TVA. Și atunci ă, oferă prețuri mici fără ca pasagerul să știe exact câte subvenții au. Noi avem nevoie de niște condiții cadru, pentru asta sunteți în asta aici, domnule comisar, care să fie valabile pentru toate liniile aeriene. Noi nu putem pur și simplu să uh, luăm bani din buzunarul pasagerilor. De exemplu, liniile aeriene uh, recurg la niște practici absolut, gro uh, absolut grotești. Ele uneori percep chiar taxă pe toaletă. Și nu e de mirare că cetățenii nu mai dau doi bani la un moment dat pe Uniunea Europeană. Așa că sunt niște lucruri foarte serioase în joc aici. Haideți să milităm pentru reguli uh, unitare. Nu se poate ca uh, pasagerii să fie cei pe spinarea cărora liniile aeriene fac profit. Mulțumesc. Domnul Fidanța, un minut și jumătate. Grazie Presidente, signor Commissario. Le regole... Mulțumesc, domnule comisar. Regulile privitoare la transportul bagajelor de cabină, așa cum sunt aplicate astăzi, sunt foarte fragmentate. În acest cadru, regulile mm, impuse de unele linii aeriene sunt restrictive, excesive, nu întotdeauna justificate și limitează posibilitatea de cumpărare a unor bunuri de către pasageri pe uh, aeroporturi. Regulile deci limitează drepturile pasagerilor și alimentează practici comerciale agresive, generând o pierdere importantă pentru uh, piața retail în aeroporturi, una din principalele surse de venit pentru, mai ales pentru aeroporturile regionale și secundare. Deci e esențial ca la nivel european și apoi și la nivel global, printr-o strânsă colaborare și dialog cu ACI, să impunem linii directoare armonizate Uh, față de numărul, dimensiunea bagajelor de mână pe zborurile europene, uh, inclusiv uh, cumpărăturile efectuate pe aeroporturi. E important și să avem o politică de prețuri mai echitabilă și mai clară pentru a evita abuzuri în detrimentul pasagerilor și al calității serviciilor. Nu ajunge să încercăm să furnizăm informațiile de nivel maxim, după cum ne-ați răspuns dumneavoastră. Cred că se poate face mai mult și așadar nu mă satisface răspunsul dumneavoastră, ci din potrivă vă incit să faceți și mai mult și uh, cu și mai multă hotărâre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Daneli, sunt minut acum. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, domnule comisar. În domeniul transportului aerian, modelul low cost și sistemul de taxare a combustibilului aduce cu sine noi evoluții. Iar problema care se pune este asigurarea unui tren echitabil, iar regula bagajului de mână unic poate afecta situația, precum și subvențiile de stat, uh, sprijinul public oferit, asistența publică oferită, afectează competitivitatea acestui sector. ceea ce a dus uh, la multă confuzie în rândul călătorilor în ceea ce privește regulile care se aplică. Bineînțeles, uh, transportul este costisitor, uh, iar transportul aerian, să nu uităm, este foarte important pentru cetățeni în viața de zi cu zi. Trebuie să armonizăm, deci, condițiile și regulile din acest domeniu și mai multe informații. Vă mulțumesc. Are cuvântul timp de un minut, domnul Taylor. Uh, Mulțumesc. Întrebarea președintelui Comisiei Transportului vine la timp și suspectez că e stârnită dintr-o frustrare. Au fost mai puțin de trei rapoarte separate care s-au referit la bagajul de mână al pasagerilor și acestea au fost toate adoptate în 2012. Eu am fost autorul primului uh, raport care privea funcționarea și punerea în aplicare a drepturilor uh, călătorilor pe liniile aeriene. Raportul a fost adoptat cu o mare majoritate. În ce privește bagajul de mână, noi solicităm comisiei să propună măsuri care să facă posibilă armonizarea practicilor comerciale, astfel încât să se poată proteja pasagerii împotriva restricțiilor excesive și acestora să li se permită să ia la bord un uh, volum rezonabil de bagaje de mână. Am auzit povești de-a dreptul înfiorătoare a, din partea călătorilor. Dacă am înțeles bine ce a spus domnul comisar, uh, el va lăsa mână liberă pieței și eventual tribunalelor. Eu nu cred că este un răspuns suficient și aș dori uh, Uh, ca să, să văd comisia cum răspunde acelor trei rapoarte care toate cer o atitudine proactivă. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Coșa, un minut și jumătate. Kedves kollégák, egy nagyon fontos kérdés. Dragi colegi, eu cred că aici întrebarea este foarte importantă, pentru că zi de zi milioane de pasageri se confruntă cu probleme variate și asta din cauza faptului că bagajul de mână este limitat sau adesea liniile aeriene oferă informații contradictorii despre cât au voie să ia uh, în bagajul de mână uh, pasagerii și când ajung uh, în punctul de îmbarcare, pasagerii constată că au prea, un bagaj de mână prea mare și trebuie să plătească o taxă mult prea ridicată. De aceea, călătorii adesea se află într-o situație umilitoare, drepturile pasagerilor sunt încălcate și noi trebuie să rezolvăm problema cât mai repede cu putință. Avem nevoie de o soluție exhaustivă, iar Parlamentul European deja a tratat acest subiect de mai multe ori. Personal, eu sunt convins că avem nevoie de o cartă fundamentală a drepturilor pasagerilor, o cartă unitară care să rezolve problema odată pentru totdeauna. S-au menționat uh, instrumentele muzicare, s-au menționat uh, licențiile de damă. Eu vreau să menționez uh, ce se întâmplă cu persoanele cu handicap. Pentru că adesea aceste persoane au nevoie de anumite medicamente la bord, deci trebuie să aibă mereu cu ele anumite medicamente și în cazul acestora nu e, nevoie de nicio, nu e voie să existe nicio limitare pentru că e vorba de drepturile cetățenilor europeni. Mulțumesc! Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. 10 solicitări de intervenție. Voi da cuvântul tuturor. Dar să respectați uh, timpul prevăzut de un minut. Începem acum cu domnul Banchi. Az egyes légitársaságok által bevezetett egykézi podgyász szabály mennyiben veszi figyelembe? Mulțumesc. Regula bagajului de mână unic este o limită pentru pasageri. Practicile nu sunt armonizate, nu există norme unice și condițiile de vânzare a biletelor nu sunt unitare, uh, informațiile nu sunt clare, uh, condițiile impuse de diferitele companii aeriene sunt foarte dificil de comparat plus că cei care nu respectă aceste reguli uh, sunt uh, pedepsiți uh, cu amenzi foarte ridicate. Nu mai e posibil să continue așa o situație. Trebuie reguli unitare. Asta poate fi un avantaj și pentru aeroporturi, mai ales cele mai mici. Ne-am ocupat deja aceast- de această chestiune. În octombrie 2012 a fost uh, adoptat un raport din proprie inițiativă care solicita Comisiei Europene să reglementeze uh, chestiunea bagajelor de mână. Sper uh, să se dea și curs cererilor noastre. Domnul Matul acum.

să uh, zbor cu uh, acea linie aeriană uh, și să am și uh, un grup de vizitatori cu mine, dar uh, iată că cumva am reușit să uh, facem roșii de bagaj la sfârșit, chit că a fost haotic de-a dreptul. Am recuperat bagajele cu bine, foarte frumos. Însă am avut și o altă situație în care am zburat cu o altă linie aeriană, am fost mai mulți oameni și n-am avut voie să luăm cu noi nici măcar o sticlă de băutură uh, cumpărată la duty free. Până la urmă, despre ce este vorba? Înainte de îmbarcare, pasagerilor trebuie să le fie foarte în clar, indiferent de linia aeriană, indiferent de aeroport, ce reguli se aplică. Și pentru asta sunteți noastră responsabil, domnule comisar. Grazie, onorevole Senalova. Mulțumesc, doamna Senalova, acum. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. De curând am asistat la din ce în ce mai multe măsuri restrictive impuse de companiile aeriene care îngreunează viața călătorilor. Acest lucru ține nu numai de regulile privind uh, bagajul de mână sau de bagajul de cală, dimensiune sau greutate, ci și de faptul că afli aceste reguli abia când te îmbarci, când e prea târziu și nu ai poți să faci nimic decât să plătești amenziile aferente. Acesta, după mine, este un exemplu de taxe ascunse cu care se confruntă adesea călătorii. Iată de ce solicit comisii să se concentreze asupra transparenței costurilor și să nu le dea ocazia companiilor aeriene să impună taxe suplimentare. Mulțumesc! Doamna Irigoyen, vă rog. Mulțumesc. Uh, bună dimineața, domnule comisar. Știm, pentru că deja s-a spus în această dimineață, că anumite companii aeriene continuă să impună clauze abuzive pentru pasageri, sub pretextul de a garanta un, niște prețuri mai mici dar uh, tarifele sunt foarte confuze și induc în eroare pe consumatori. Situații în care restricțiile bagajului de mână uh, se produc sunt uh, foarte, foarte frecvente în Europa și adesea sunt obstacole practic imposibile de depășit. Trebuie elaborat un regulament în care informația să fie clară și transparentă. E urgent să se ia măsuri și cu norme la nivel european pentru a garanta informarea și transparența, inclusiv în ce privește prețul biletelor și o definire clară a mijloacelor a bagajului și obiectelor care se pot lua la bord. Domnule comisar, pentru a garanta exercitarea efectivă a drepturilor și a conferi securitate, a elimina abuzurile și a da garanții pasagerilor liniilor aeriene. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Clinț, acum. Uniunea Europeană subliniază faptul că vrea concurență, protecția consumatorilor, și, de fapt, în realitate, lucrurile stau cu totul uh, altfel, mai ales în ceea ce privește subiectul de astăzi. Fiecare are o experiență personală în acest domeniu și fiecare dintre noi a văzut câte diferențe există uh, în ceea ce privește linia aeriene și definirea bagajelor și cât ai voie să iei cu tine la bord. Uh, mai ales liniile low cost aplică arbitrajul. Um, avem exemplul uh, unei femei din Franța care uh, a fost pur și simplu dată jos din avion pentru că nu, pentru că a refuzat uh, să renunțe la acea uh, punguță din plastic pe care o avea în geantă și pe care o scosese odată ce a ajuns în avion. Ei bine, nu se mai poate așa ceva. Noi am uh, pierdut încrederea cetățenilor foarte mult pentru că ei uh, ne văd ca niște oameni care sunt pentru birocrație și pe, mai puțin pentru uh, claritate. Haideți să conferim cetățenilor drepturile lor care sunt până la urmă ar trebui să fie inalienabile. Mulțumesc, domnul Benien are cuvântul. Thank you. Uh... Mulțumesc foarte mult. Salut această întrebare orală fiindcă situația absurdă cu care ne confruntăm acum la partea de îmbarcare, îmbarcare unde călători neinformați sau aleși la întâmplare se ceartă cu personalul aeroportoare. Mi s-a întâmplat și mie așa ceva. Avem nevoie de consecvență activitățile comerciale cu amântul au sporit în multe aeroporturi, iar restricțiile care se aplică aici reprezintă o problemă. Sunt de acord cu Comisia, trebuie să existe o diferențiere uh, care să favorizeze concurența. Da, regulile sunt binevenite, dar nu prea constrângătoare. Ar trebui să ne dorim aici o, minimă super, o limită superioară minimă, nu putem să avem o limită unică, fiindcă nevoile diferă pentru zboruri uh, pe distanțe mai lungi și pe distanțe mai scurte uh, și uh, la nivel de bagaje care pot fi stocate în cal. Avem nevoie de reguli, dar de reguli echilibrate. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Mesner. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Doamna Meissner, Domnule președinte, domnule comisar, în Europa avem o legislație cu privire la libera circulație de persoane, de servicii ă, și de bunuri. E clar că nu vrem supra-reglementare, dar avem condiții cadru decente și în ceea ce mă privește pe mine, avem la ora actuală lipsă de transparență, nerespectarea drepturilor pasagerilor și arbitraj. Un exemplu prin care am trecut eu, chit că am foarte multe. Uh, am zburat cu o companie low cost în Europa și aveam doar o mică gentuță cu mine și uh, geanta de mână și aproape că nu m-au lăsat să urc în avion fiindcă aveam ambele genți. Uh, puteam să le uh, puteam să o bag pe cea mică în cea mare, dar nu am vrut, pentru că practic amândouă încăpeau în uh, acel tipar impus de linia aeriene, însă mi s-a spus nu, sunt două bucăți, nu se poate. Uh, o fo- foarte mare dramă pentru mine. Eu am uh, vrut să știu exact ce se întâmplă. Până la urmă, uh, eu sunt la compania, eu sunt la uh, Comisia Parlamentară pentru Transporturi și iată aveam ocazia să uh, transmit mai departe ce se întâmplă. Eu sunt pentru reglementare, pentru că în acest caz nu se mai poate. Doamna Kadenbach. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Astăzi am ascultat mai multe exemple care arată că e nevoie de o reglementare fără echivoc. O reglementare care să fie în conformitate cu practica. N-are niciun sens să avem o reglementare care, de fapt, permite pe ușa din dos să fie introduse noi costuri și să facă în așa fel încât prețul să fie formulat într-o manieră netransparentă. Rugămintea mea către dumneavoastră este să discutați cu oamenii care care nu călătoresc la business, ci ce, cu cei care călătoresc cu copii, cei care au nevoie de mai multe bagaje de mână, merg low cost și care poate nu uh, au cele mai bune condiții întotdeauna. Vedeți puțin ce se întâmplă cu uh, aceste persoane care uh, ajuns odată în avion cu întreaga familie se uh, găsesc în situația de a nu mai avea loc să-și așeze bagajul nicăieri. Așadar, nu se poate să continuăm așa. Uh, de exemplu, sunt, apar probleme în momentul în care nu putem avea bagaj de mână, uh, mai ales știind că venim dintr-o țară caldă, într-o țară rece și e clar că vom avea nevoie de haine în plus, deci să facem ceva pentru că e nevoie de reglementări unitare. Doamna Bilbao. Gracias, presidenta. Ai un acord... Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Există un acord în ce privește aceste restricții de care vorbim, în sensul că ele încalcă clar drepturile eh, pasagerilor recunoscute prin normele comunitare și cauzează pagube pentru comerț eh, trebuie niște norme care, care să limite la maximum arbi, eh, situațiile arbitrare. Noi am tot solicitat acest lucru. Uh, e vorba, sigur, de un proces care va avea nevoie de puțin timp, dar între timp avem, putem face altceva, să consolidăm mijloacele de control, uh, să sporim și sancțiunile uh, pentru practicile frauduloase și colaborarea cu uh, cei din tâi afectați uh, este necesară. Așadar, domnule comisar, credeți că e bine să efectuăm o aveți o ca idee pentru a efectua o campanie specifică pentru ca pasagerii să cunoască toate drepturile de care dispun și pentru aeroporturile care utilizează, pe care le utilizează aceste uh, linii aeriene să un fel de control uh, și apoi să se știe exact uh, care să fie acest tip de control pentru ca mm, să nu se facă irregularități. Aș dori să știu dacă Comisia ar fi dispusă să inițieze o campanie de publicitate ca cea la care m-am referit eu. Mulțumesc. Mulțumesc acum, doamna Țicău. Grație. <clears throat> Mr. Commissioner

concluzo il Mulțumesc. Deci am, cu asta am încheiat uh, procedura intervențiilor spontane. Are din nou cuvântul domnul comisar de Hucht. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere interesantă și pentru uh, intervențiile făcute în număr mare, ceea ce ne arată foarte limpede că este vorba despre un subiect delicat. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru interesul de care ați dat dovadă și eh, ne vom ocupa în continuare de politici care au ca scop eh, sprijinirea eh, intereselor călătorilor și doresc aplicarea legislației privind transparența, așa cum am spus în introducere. În curând va avea loc o revizuire a legislației privind drepturile pasagerilor transportului aerian, care va fi prezentată de comisarul Calas în uh, prima jumătate a lui 2013, iar aceasta este o primă ocazie de a discuta mai pe larg toate aceste subiecte care au fost uh, prezentate și discutate astăzi. Acestea fiind spuse, cred că un lucru foarte important care s-a desprins din intervenții este că avem nevoie de mai multă uh, transparență pentru a putea anticipa lucrurile, fiindcă uneori ne putem confrunta cu probleme. Aș dori să vă spun faptul că comisarul Calas a dorit să participe personal la dezbaterea de astăzi și a dorit foarte mult, dar uh, o schimbare în programul săptămânii de ultimă oră l-a împiedicat. O să-i o să transmit toate întrebările adresate, bineînțeles, și sunt sigur că Uh, le va răspunde în cadrul dezbaterii privind uh, drepturile pasagerilor uh, transportului aerian. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, și cu asta am încheiat discuția pe acest punct. Trecem la următorul. Și e vorba de întrebarea cu solicitare de răspuns oral către Comisie în legătură cu regulamentul privind indicarea obligatorie, mă scuzați, a țării de origine pentru anumite produse importate din țări terțe.